Sorry about the delay starting. We've had coordinated meeting and, um, and that... Dragi colegi, îmi cer scuze pentru întârziere. Avem o oră și jumătate de ședință pentru această sesiune, după care avem o ședință comună cu alte două comisii. Punctul 12 de pe ordinea de zi acum, raportul anual privind drepturile omului și democrația în lume 2014 contribuția comisiei noastre. Raportorul pentru aviz este domnul Frunzulică, care are cuvântul. Vă rog. Uh, thank you very much, Madam Chair, uh, dear colleagues. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președintă, stimați colegi. Atunci când am analizat această tematică, am încercat să fiu cât mai ambițios cu putință la redactarea acestui aviz în dorința de a susține o poziție puternică a Comisiei. Aș dori să insist asupra drepturilor omului, bunei administrări, păcii și securității, eradicării sărăciei în dorința de a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă. Drepturile omului sunt în centrul agendei Uh, până în 2030 și trebuie să monitorizăm cu multă atenție punerea lor în aplicare. Uniunea Europeană trebuie să fie în linia întâi a apărării drepturilor omului la nivel internațional și trebuie să ne asigurăm că instrumentele noastre sunt eficiente și adecvate nevoilor populațiilor, precum și uh, activității ONG-urilor de pe teren. Trebuie să insistăm și pe mai multă dare de seamă în cooperare. Aceste obiective, dacă sunt corect puse în aplicare, nu aduc pagube economiei, din potrivă, creează plus valoare, permițându-ne să ne atingem obiectivele economice, sociale și de mediu, atât în interiorul Uniunii Europene cât și pe plan internațional. Acum mai mult decât oricând, într-un moment în care ne confruntăm cu un flux masiv de migranți către Uniunea Europeană, trebuie să abordăm problema motivelor profunde ale acestui flux, și anume încălcarea drepturilor omului, a statului de drept, probleme de securitate, precum și modificări în ceea ce privește mediul înconjurător. Ca urmare, drepturile omului și democrația trebuie considerate ca un element de nenegociat în relațiile politice cu țările terțe. Aș dori să se adauge mai multe trimiteri în text la necesitatea de a ne asigura că dezvoltarea și asistența pentru dezvoltare ar trebui să se realizeze prin intermediul uh, societății civile și a partenerilor noștri non-guvernamentali pentru a asigura canalizarea lor eficientă către cei care au nevoie de ea pe teren. Am avut câteva comentarii în cadrul reuniunii grupului de lucru A, în care am vorbit, de exemplu, despre sprijinul acordat de Uniunea Europeană pentru anumite state. Vorbeam astăzi despre Madagascar. Trebuie să insist. Trebuie să insistăm asupra bunei administrări în aceste țări care au mari probleme de încălcarea drepturilor omului, a drepturilor civile și unde se înregistrează un nivel ridicat de corupție. De asemenea, aș dori să reamintesc Comisiei cât și statelor membre că acordurile comerciale și de investiții cu țările în situație de risc trebuie să conțină clauze de respectarea drepturilor omului cu caracter obligatoriu și trebuie să se facă la nivelul Comisiei evaluări sistematice a aplicării acestora. Și, în fine, aș dori să pun accentul pe legătura dintre securitate și dezvoltare, precum și să vă să fac un apel la mai multă atenție acordată acestor aspecte în cadrul raportului anual privind drepturile omului. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, aștept cu mult interes observațiile dumneavoastră și vă aștept și propunerile de amendamente la textul pe care vi l-am prezentat. Vă mulțumesc. Very much. Um, have... Um... Mulțumim foarte mult. Domnul Preda, acum. Uh, doamna președintă, aș în primul rând să-l felicit pe colegul meu, Funzurică, pentru redactarea opiniei. Ehm, ca raportor pentru acest dosar în uh, Subcomisia pentru Drepturile Omului, aș vrea să spun câteva cuvinte despre modul în care raportul, uh, în care am conceput raportul și uh, în special despre relația între drepturile omului și dezvoltare, pentru că noi așa suntem în Comisia de Dezvoltare. În raportul din uh, Comisia DROA am propus un text concis și nu un catalog al încălcărilor drepturilor omului uh, survenite în întreaga lume. Um, un text concis pentru că am vrut să mă concentrez asupra unei întrebări fundamentale ce poate face Uniunea pentru a promova respectul pentru drepturile omului și democrația în relație cu uh, țările terțe. Deci nu am vrut să fac un catalog al tuturor încălcărilor, dar altfel e imposibil, ci am vrut să uh, mă concentrez asupra acestei chestiuni. Și uh, răspunsul pe care am căutat să-l dau uh, uh, aceste întrebări, uh, răspunsul e construit examinând în mod sistematic instrumentele de care dispune uh, Uniunea în acțiunea sa externă, mandatul reprezentantului special pentru drepturile omului, strategiile privind drepturile omului pentru fiecare țară, dialogurile uh, cu țările terțe pe tema drepturilor omului, Human Rights Guidelines, planul de acțiune al Uniunii privind drepturile omului și așa mai departe. Deci am analizat instrumentele Ă, pe de altă parte, am formulat un număr de recomandări pentru cele două mari dimensiuni ale raportului, respectiv drepturile omului și democrația, insistând foarte mult asupra acestea din urmă, asupra democrației. Ă, consider că în ultima vreme ă, am acordat mai puțină atenție chestiunii consolidării democratice și relației fundamentale care există uh, între uh, cele două dimensiuni, drepturile omului și democrație. Nu putem să concepem uh, uh, un respect al drepturilor omului în afara democrației. Și uh, am încercat să pun accentul asupra uh, acestei dimensiuni. Un mesaj esențial uh, uh al raportului pe care l-am redactat și relevant pentru discuția noastră de, de azi din DV Uh, este acela că trebuie să utilizăm politicile noastre, care au o dimensiune externă, pentru a întări respectul uh, uh, pentru drepturile omului și pentru a consolida democrația. Mă refer aici la politica comercială, la politicile de dezvoltare, ca și la politicile referitoare la extindere și la vecinătate. Toate acestea pot contribui la uh, întărirea drepturilor uh, omului și la consolidarea democrației. Vreau să menționez de asemenea că raportul meu include câteva referințe la legătura între dezvoltare, uh, pe de o parte, drepturile omului și democrație pe de alta, în versiunea inițială n-am menționat uh, agenda 2030 și obiective de dezvoltare durabilă pentru că nu fusese încă adoptate în momentul în care am redactat, dar evident am uh, depus amendamente în, uh, în Comisia DROA pentru a înregistra această evoluție majoră, pentru a o marca și pentru a sublinia susținerea pentru nou cadru de dezvoltare durabilă, care este ancorat în angajamentele în materie de drepturile omului. Am insistat de asemenea ă, asupra legăturii între coerența politicilor pentru dezvoltare, întâmplarea face să fiu raportor pentru această temă în ă, DV și, pe de altă parte, abordarea bazată pe drepturile omului. Ă, această conexiune mi se pare că trebuie pusă în, în, în evidență foarte clar. Și, sigur, aștept cu mare plăcere uh, contribuția Comisiei DEVE prin opinia colegului meu, Frunzulică. Vom putea coopera inclusiv în limba maternă, ceea ce e destul de rar în Parlament. Mulțumesc pentru atenție. Yes, it will be a very Romanian affair. Um, just to say... Da, va fi o afacere românească. Când am fost la New York, am avut o reuniune foarte interesantă cu statisticienii care lucrau la obiectivele de dezvoltare durabilă. Știți că sunt 17 obiective și subobiective și vor dezvolta indicatori pentru drepturile omului și bună guvernare. S-ar putea să fie interesant o uh, să aruncăm o privire asupra, aceste, asupra lucrărilor lor. Uh, cred că pe bună dreptate ați încercat, um, ați avut această abordare de a nu face acest raport ca o listă um, care să conțină tot. Ideea e să schimbăm lucrurile, nu să le listăm. Încă doi uh, colegi uh, dore, doresc să intervină. Beatrice Besera întâi. Thank you very much. Gracias, președinte. Mulțumesc foarte mult. Aș dori, înainte de toate, să-i mulțumesc domnului Frunzulică pentru acest text, cred eu, suficient de concentrat, dar în, a, în același timp suficient de detaliat. Așa cum ar trebui să fie un aviz DV la raportul domnului Preda. Îi mulțumesc domnului Preda pentru că ne-a comunicat abordarea dumnealui și cât de importantă este democrația ca fundament al respectului și în ceea ce privește drepturile omului. Cred că aici putem chiar uh, contribui la consolidarea acestei abordări. Consolidarea democrației este de altfel uh, la temelia păcii, justiției și bunei guvernanțe. Avem acum marele avantaj că există un obiectiv de dezvoltare durabilă dedicat tocmai acestui lucru și cred că acesta este, uh, acesta este marele avantaj al noi agende pentru 2030 în ceea ce privește micile contribuții pe care le voi aduce la uh, lucrarea domnului Frunzulică. Printre acestea se vor număra, bineînțeles, uh, faptul că există acum obiectivul de dezvoltare durabilă, specific, obiectivul cu numărul 16 din Agenda pentru 2030. După cum spunea și Linda, indicatorii de punere în aplicare trebuie să includă măsura de respectare a drepturilor omului. Aș dori de asemenea să scot în evidență faptul că, așa cum uh, continuăm să fim un punct de referință în ceea ce privește apărarea drepturilor omului în lume, nu suntem însă un model în ceea ce privește aplicarea um, criteriilor pe care le impun uh, instrumentele noastre și uh, în ceea ce privește faptul că um, trebuie să aplicăm aceste obiective și uh, statelor cu care colaborăm. Trebuie să fim uh, cât se poate de clari în ceea ce privește respectarea angajamentelor pentru drepturile omului. La punctul 4, inclus în solicitarea pe care am făcut-o comisiei de a veni cu un instrument cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, de a impune un criteriu de respectare a drepturilor omului uh, companiilor, cred că formularea acestui punct uh, este importantă. Voi veni și eu cu câteva sugestii și cred că aici trebuie să scoatem în evidență acel caracter obligatoriu pentru întreprinderi. De altfel, chiar întreprinderile au, uh, și-au dovedit interesul în acest sens. De multe ori vorbim de obligațiile cu caracter, de um, aceste criterii cu caracter obligatoriu, ca și cum ar fi ceva care pedepsește. De altfel, ar trebui să le permitem întreprinderilor care, într-adevăr, au un comportament model să uh, fie luate drept exemplu. Și în acest sens am putea, într-adevăr, să promovăm bunele practici uh, care duc la îndeplinirea acestui obiectiv. Mai am câteva observații referitoare la sporirea transparenței și, bineînțeles, programele pentru dezvoltare uh, este important ca acestea să fie legate de respectarea drepturilor omului. Nu se poate altfel. într-un aviz atât de succint, așa cum trebuie să fie acesta, ar trebui să vedem dacă putem pune accentul, mai ales pe ultimul punct, în ceea ce privește violența împotriva femeilor și Convenția de la Istanbul, încă o dată, un instrument cu caracter juridic obligatoriu pe care îl avem la dispoziție și pe care încă, în calitate de Uniune Europeană, nu l-am semnat și nu l-am ratificat. Mulțumesc! Maria Hoibuc, dann Lola Maria Hoibuc. Danke, Linda. <clears throat> Auf unsere... Mulțumesc, Linda. Și noi dorim să-i mulțumim raportorului și salutăm, bineînțeles, acest aviz. Cred totuși că pe aici, pe acolo, poate s-ar mai putea uh, completa unele lucruri sau poate s-ar putea sublinia anumite elemente. Mă gândesc în primul rând la acel toolbox uh, pentru drepturile omului în, uh, și pentru luarea în considerare a drepturilor omului în politica de dezvoltare a Uniunii Europene. Apoi, respectul normelor Organizației Internaționale a Muncii și o Uh, mai bună luare în considerare a acordurilor comerciale cu statele terțe și în ceea ce privește standardele sociale și de mediu. Și acestea ar putea fi mai bine subliniate. Și apoi, uh, responsabilitatea întreprinderilor internaționale cred că ar trebui să fie menționate în acest raport. De asemenea, am avea nevoie de o um, numire explicită a drepturilor sexuale și de reproducere, inclusiv dreptul la sănătate și ce ar putea face Uniunea Europeană în acest domeniu, plus nevoia coerenței politicilor. Și asta mi se pare un punct uh, care nu putem să pe care nu putem să-l subliniem suficient. Lola Sanchez. Gracias, Linda. Bună... Mulțumesc foarte mult, Linda. Înainte de toate, aș dori să-l felicit pe domnul Frunzulică pentru proiectul său de aviz și echipa dumnealui. considerăm că este un aviz foarte bun. Aș dori să fac câteva observații care cred că ar contribui la îmbunătățirea avizului. În primul rând, ajutorul oficial pentru dezvoltare nu este singurul instrument pentru a face față situațiilor de sărăcie și de încălcare a drepturilor. Iată de ce, în acest sens, este foarte importantă coerența politicilor pentru dezvoltare și uh, să facem o tranziție de la o politică de asistență către o politică de dreptate globală, care chiar um, să facă o modificare concretă în viața oamenilor pentru că drepturile omului nu sunt un fenomen inevitabil, atmosferic, meteorologic și așa mai departe, ci este un fenomen care are cauze sociale, politice, dar mai ales economice. Și pentru a aborda de la rădăcină problema sărăciei, este foarte important să dăm dovadă de coerență. Politica de cooperare nu poate să fie o politică care să atenueze lacunele unor altor politici, precum politica comercială. Iată de ce este foarte important ca politica noastră comercială exterioară să nu încalce drepturile omului și politica întreprinderilor noastre să nu încalce drepturile fundamentale, așa cum se întâmplă, după cum vedem, zi de zi. Iată de ce sprijinim introducerea unui cadru juridic cu caracter obligatoriu care să asigure respectarea drepturilor omului. Este un lucru de altfel firesc, pentru că există uh, cadre juridice universale, precum Declarația Drepturilor Omului și acum recent am adoptat obiectivele de dezvoltare durabilă. Iată de ce este important să avem un cadru juridic care să permită atingerea acestor obiective și nu să le lasă undeva plutind în eter. În continuare, credem că este important să scoatem în evidență rolul pe care o joacă societatea civilă în um, supravegherea și promovarea și apărarea drepturilor omului. Dialogul politic este foarte important, dialogul cu țările în dezvoltare. Uh, dar dacă în cadrul acestui dialog nu se ține cont și de societatea civilă, atunci rolul pe care îl putem juca va fi unul minor. Sperăm ca domnul Frunzulică să poată introduce aceste idei în uh, avizul său, care deja este unul excelent. Mulțumesc! Și în cele din urmă, Davostir. Uh, mulțumesc și mulțumesc raportorului pentru avizul pe care l-a redactat. Cred că este o bază foarte bună pentru discuții. Îmi place foarte mult uh, faptul că a luat perspectiva agendei proaspăt adoptate pentru 2030 și că face o legătură cu um, obiectivele de dezvoltare durabilă, influența acestora asupra păcii și securității, chestiunea bunei guvernanțe bineînțeles, reflectă și menționează și ceea ce am spus referitor la abordarea bazată pe drepturile omului pentru dezvoltare. În ceea ce privește formulările, ne-ar plăcea poate să... Bun, poate sunt unele diferențe numai semantice, dar unele și mai importante când vorbim despre promovarea drepturilor omului sau un apărător al drepturilor omului. Bun, sunt chestiuni de semantică mai degrabă. Când uh, se vorbește despre migrație, cred că mi se pare potrivit ce este prevăzut în acest uh, aviz și, da, într-adevăr, raportorul um, abordează și acest lucru și spune că nu putem uh, crea o legătură simplistă între mai mult ajutor de dezvoltare și mai puțin migranți. Și se spune în mod explicit acest lucru în ceea ce privește legătura între întreprinderi și drepturile omului. Bineînțeles că trebuie să subliniem uh, importanța acestui subiect, cum spunea și Beatriz. Uh, este un subiect pe care probabil la reuniunea raportorilor din umbră îl vom uh, mai discuta puțin. Este important când vine vorba de aceste subiecte să analizăm uh, toate aspectele și să uh, nu uităm actorii globali care uh, sunt în concurență pe arena internațională. Însă, la final, aș vrea să spun că sunt um, cât se poate de mulțumit că și mi-ar plăcea să putem um, um, îmbunătăți puțin uh, limbajul, uh, de exemplu în al doilea aliniat să spunem agenda 2030, nu um, agenda post-2015, deci mici modificări. Um, oricum doresc să-i mulțumesc raportorului pentru un text foarte bun propus. Mulțumim foarte mult. Domnul Frunzulică acum. Ba nu, mă scuzați, am uitat pe cineva. Avem pe cineva de la SAE? Nu. Domnul Frunzulică, vă rog. Mulțumesc foarte mult uh, uh, tuturor colegilor, uh, desigur, în primul rând domnului Preda, cât și tuturor celorlalți colegi care au luat cuvântul. Efectiv, consider că trebuie să facem mai mult această legătură privind ajutorul pentru dezvoltare cu respectarea drepturilor omului și a drepturilor cetățeanului, în același timp uh, mai mult uh, privind uh, buna guvernare și um, lupta împotriva corupției, pentru că toate acestea sunt extrem de importante pentru a um, ridica nivelul de democrație și um, sistemul în care o țară funcționează. În același timp, consider că Uh, trebuie subliniat de fiecare dată faptul că uh, societatea civilă organizată, organizațiile neguvernamentale trebuie să joace un rol uh, foarte important privind acest subiect, iar derularea programelor de cele mai multe ori în anumite țări unde există acest, um, această situație unde Uh, corupția este destul de mare, ar trebui să se deruleze prin intermediul, așa cum se întâmplă și acum în anumite țări, prin intermediul unor organizații uh, neguvernamentale, prin intermediul unor organizații ale societății civile, care au probat că uh, pot să, să prezinte garanții unde există transparența folosirii acestor fonduri pentru dezvoltare. Eh, încă o dată mulțumesc eh, tuturor colegilor și aștept eh, amendamentele la această opinie. Vă mulțumesc mult! Okay, thank you very much, colleagues. Just reminder. Mulțumesc, dragi colegi. Vă amintesc că termenul pentru amendamente este pe 19 octombrie și vom vota pe 10 noiembrie în comisie. Mulțumesc foarte mult și mulțumim și domnului Preda. În regulă, trecem acum la punctul 13, un punct foarte important, și anume pregătiri pentru summitul mondial pe teme umanitare la Istanbul. Am uh, mai discutat acest uh, subiect și într-o altă reuniune împreună cu Comisia Europeană. Am văzut cum văd ei summitul, iar acum Enrique Guerrero Salom, raportorul nostru permanent, uh, ne va prezenta acest subiect. Este primul uh, summit um, mondial uh, pe teme umanitare. Uh, sau schimb, sau sunt atâtea știri, atâtea, atâtea lucruri care trebuie discutate. Enrique, îți dau cuvântul. <clears throat> Mulțumesc. Înainte de toate, aș dori să vă cer scuze pentru că prezint acest Uh, punct după multe ore de întâlnire ale Comisiei DEVE într-o zi care, fără noi, a fost uh, extrem de productivă. Am să încerc să fiu cât se poate de succint. În urmă cu un sfert de secol s-a constituit cadrul actual în care se desfășoară asistența umanitară. Putem să ne gândim că în acest sfert de secol s-a schimbat aproape tot numărul dezastrelor naturale, a crescut fără îndoială ca rezultat al schimbărilor climatice, o alta din marile schimbări care au avut loc în acest sfert de secol, numărul conflictelor armate a sporit de asemenea, o consecință a trecerii de la o lume bipolară la o lume cu mai puțin control exercitat asupra protagoniștilor, și în același timp cu un concept de securitate mult mai dinamic. Actorii care intervin în asistența umanitară au uh, devenit mai numeroși, există tot mai multe ONG-uri, reprezentanțe ai societății civile, instituții internaționale. Toți acești actori au schimbat uh, complet uh, scena asistenței umanitare. Am putut de asemenea constata limitarea resurselor financiare destinate combaterii crizelor umanitare, mai ales având în vedere criza economică prin care am trecut în uh, ultimii ani. Iată de ce nu e deloc surprinzător faptul că ONU, având în vedere acest ansamblu de schimbări, să organizeze primul summit umanitar pentru a regândi structura asistenței umanitare, pentru ca în acest fel să încerce să coordoneze mai bine și să coopereze mai bine, având în vedere nevoile oamenilor, de fapt, ținta finală a ajutorului umanitar. În ultimele luni, chiar în ultimii ani, am asistat la un proces uh, de participare care a permis uh, un schimb de opinii la nivel local, regional, internațional, referitor la cum uh, să ne pregătim pentru acest summit umanitar. Există însă în același timp aspecte care nu funcționează așa cum ar trebui și care ar putea avea un efect negativ, ar putea limita efectul acestui summit. Multe țări, actori globali importanți, nu s-au uh, simțit până acum ca fiind actori implicați direct în pregătirea acestui summit. Și tocmai pentru că nu este un summit uh, interguvernamental, pregătirea documentelor, uh, felul în care se ajunge la un consens, pregătirea grupurilor de lucru, totul este mult mai complicat decât de obicei. Nici din perspectivă umanitară nu s-a acordat până acum multă atenție crizelor de lungă durată, crizele care, de fapt, <laughs> la ora actuală acaparează, dacă putem spune așa, numărul cel mai mare de persoane pe glob și care merită atenția noastră. Acest summit va avea loc în luna mai anul viitor la Istanbul și încă mai e timp pentru ca lucrurile să se îmbunătățească. În primul rând, procesul uh, de consultare globală care va avea loc începând de mâine până pe data de 16 la Geneva și în acest sens uh, facem un apel la adresa Comisiei pentru ca acest proces de consultare să fie unul în care dă dovadă de leadership și în care încearcă să ajungă la un consens, să formeze coaliții, pentru a putea spune așa, pentru a înainta în uh, ceea ce privește noul cadru. Există apoi uh, propunerile pe care le-a înaintat președinția luxemburgheză pentru finele anului, pentru ca Consiliul să impună niște concluzii statelor membre. Există în cele din urmă și raportul secretarului general al ONU, prevăzut pentru începutul anului viitor, Așteptăm în acest raport niște răspunsuri clare în ceea ce privește reformarea cadrului financiar. Comisia Europeană, în uh, comunicarea sa, o comunicare foarte favorabilă, spun eu, pe, cu care eu, ca raportor, sunt de acord în ansamblul său, încearcă să găsească căi menite să asigure cooperarea, coerența și să asigure în același timp uh, un caracter previzibil pentru asistența financiară. Iată de ce, pentru a completa poziția Comisiei, în raportul meu există trei axe de acțiune globală pe care eu le propun. În primul rând, să încercăm să înaintăm înspre un consens global în ceea ce privește asistența umanitară. În acest sens e nevoie de consensul european. Și nu am spus un consens pe termen scurt. Nu am spus uh, că trebuie ca acest consens european să fie fundamentul acțiunii noastre și nu trebuie să le impunem actorilor globali structura noastră. Am spus însă că practicile noastre bune trebuie să fie, uh, să poată fi date drept exemplu pentru ca împreună să ajungem la acest consens global pentru asistența umanitară și să avem un plan de uh, măsuri pentru cel puțin următorii 5 ani, care să conferă o ușoară previzibilitate acțiunilor noastre. În al doilea rând, niște norme care să se bazeze în primul rând pe respectarea principiilor asistenței umanitare și care să permită în acest fel o mai bună coordonare. Uh, în această dimineață, domnul Leffler, ca reprezentant al uh, Serviciului de Acțiune Externă, scotea în evidență până unde coordonarea, coordonarea și coordonarea sunt elementele cheie care trebuie să motiveze răspunsul nostru în acțiunile umanitare. În același timp, cerem introducerea unor norme de transparență care să permită verificarea conturilor acelor societăți pe care le ajutăm, și ai căror cetățeni se află uh, într-o situație de criză umanitară. În același timp, am să solicit un fond global pentru asistența umanitară. Dați-mi voie să subliniez acum că nu cred că noi, ca Parlament European sau ca și Comisie, putem cere un alt instrument financiar. Când vorbesc de un uh, fond global, sunt deschis, de fapt, să spun și că uh, se poate găsi o soluție pentru a combina fondurile existente, însă ca acestea să funcționeze și să, uh, de, să dispară această gălăgie. Pentru că spune Alina, de fapt, la un moment dat că am pierdut șirul diferitelor fonduri care există, diferitelor sisteme care funcționează în același timp pe glob. Ce vrem? Vrem să existe o previzibilitate a finanțării, și să se folosească cât se poate de bine resursele pe care le avem la dispoziție. Și fie că e vorba de acest fond global sau mecanismul la care am putea ajunge la Istanbul, să creăm așadar un instrument care să permită donatorilor să se integreze într-un singur flux de asistență care să fie direcționată spre nevoile existente. În același timp, trebuie să reafirmăm principiile asistenței umanitare. Este un aspect solicitat de toți actorii umanitari. Ținta activității noastre sunt acei oameni care au nevoie de ajutor. Important este să venim în ajutorul acelor persoane care au nevoie de ajutor. Să permitem prin urmare, um, accesul ajutorului la aceste persoane. De asemenea, veți constata că există și o dimensiune um, direcționată înspre consolidarea capacității acelor actori umanitari. Știți că în situații de criză sunt acei oameni care sunt la fața locului fie că e vorba de reprezentanții societății care este ajutată, fie că e vorba de actori care reprezintă ONG-uri sau societăți internaționale, aceștia sunt cei care uh, trebuie să pună în aplicare un plan concret la fața locului. Eu m-am întâlnit cu peste 25 de organizații care reprezintă societatea civilă, și chiar cu însăși Comisia Europeană, bineînțeles cu ECO și cu doamna președintă Georgieva. Dânsa pregătește la ora actuală o poziție europeană referitoare la um, finanțare pentru asistență umanitară și având în vedere toate aceste întâlniri, am venit cu mai multe amendamente menite să consolideze aspecte cheie, precum protejarea grupurilor um, expuse unui risc uh, și de asemenea protejarea asistenților umanitari care tot mai adesea își pun viața în pericol și chiar o pierd pentru a um, răspunde situațiilor de urgență. Există de asemenea și propuneri uh, care vizează finanțarea pentru ONG-uri, o propunere politică pentru a face față situațiilor de criză prelungite și situația statelor eșuate. Am venit și cu niște criterii pentru donatori, criterii care prevăd o mai mare uh, transparență și Um, de asemenea o mai mare receptivitate pentru finanțarea venită din sectorul privat. Bineînțeles, atâta timp cât se respectă drepturile omului. Există de asemenea și o solicitare adresată ONU în acest sens. Aș dori să închei amintind un lucru pe care l-am mai menționat deja. Cred că consensul european trebuie să ne consolideze poziția fără însă a încerca să-l impunem nimănui nici măcar să încercăm să-l vindem drept uh, cea mai bună soluție posibilă. Trebuie să încercăm să explicăm că um, în mediul nostru european s-a ajuns la soluții bune și promovând aceste uh, valori împărtășite am putea atinge rezultate bune și în viitor. Aș dori să conchid mulțumindu-i îndeosebi lui Anarica pentru activitatea sa fără de care prezentarea mea de astăzi ar fi fost mai puțin strălucită. Mulțumesc! Da, minunat, Enrique. Charles Görens. Ba nu. Charles și apoi Davor. Și mă pun și pe mine pe listă. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș să spun de la bun început cât de mult apreciez munca depusă de colegul nostru Guerrero. Este o muncă complexă, dar care uh, a menționat, a subliniat esențialul, iar esențialul se rezumă într-un număr destul de impresionant de pagini, totuși. Deci, uh, în expunerea de motive, lucrurile sunt ceva mai condensate, însă Mm, aș dori să-i sugerez să sublinieze numai punctele cruciale care vor fi reținute și de comisia noastră, dar și în plen, din, și din motive de vizibilitate a raportului. Uh, mai este muncă de făcut. Mm, abordarea care a dus până la urmă la acest summit a fost uh, una uh, cel puțin ciudată a fost un proces de consultare, însă pozitiv a fost faptul că uh, consultările multilaterale au funcționat. Au avut uh, consultări la marile uh, consultări din acest an, Addis Abeba, la Paris vom avea o conferință. Deci e foarte bine. Într-un trecut nu prea îndepărtat am văzut că au existat amenințări la adresa negocierilor multilaterale, mă scuzați, dar mă bucur să văd acum că ele funcționează. Deci, sunt lucruri care funcționează bine, după cum spuneam, este profesionalismul actorilor din domeniul umanitar, în măsura în care au fost și sunt consultați pot să vină cu sugestii foarte bune, pentru că sunt uh, pe teren, pentru că um, cunosc crizele, știu cum uh, trebuie alertată, de exemplu, opinia publică și în cadrul raportului referitor la Ebola am putut vedea cât de importante au fost uh, organizații precum Medici Fără Frontiere sau Crucea Roșie. Uh, cadrul uh, instituțional nu era suficient de, uh, să spun, la nivelul uh, dorit, la înălțimea așteptărilor față de aceste organizații. Domeniul umanitar este destul de ingrat. Este spectaculos timp de trei zile când se produce o catastrofă, când are loc o dramă, și vedem că finanțarea intervine întotdeauna în primele zile după o catastrofă și apoi uh, se uită aceste catastrofe. Deci cred că trebuie să punem accentul și pe crizele uitate și uh, cred că colegul Guerrero a fost foarte conștient de asta în propunerile sale. Ce funcționează bine este profesionalismul actorilor, implicarea lor, dar și coordonarea când vedem um, logistica ce se pune um, în practică, ce intervine după un cutremur, de exemplu, um, OCA funcționează foarte, OCA funcționează foarte bine și câteva ore mai târziu există primele ajutoare disponibile. Importantă este și protecția celor din domeniul umanitar. Vă amintesc de un eveniment recent la Kunduz unde o echipă ai Medici Fără Frontiere a fost ucisă uh, împreună cu pacienții săi într-un spital civil. Cred că nu există niciun fel de circunstanță atenuantă pentru uh, un astfel de bombardament. Toate coordonatele GPS erau cunoscute de toate forțele prezente în Afganistan. Este inacceptabil. Uh, și cred că trebuie să facem o urmărire parlamentară, un, să urmărim, să monitorizăm la nivelul Parlamentului ce s-a întâmplat acolo, astfel încât uh, să fie trași la răspundere responsabilii în fața victimelor, în fața Um, organizației uh, Medici Fără Frontiere și așa mai departe. Uh, Medici Fără Frontiere este o, extra, o organizație extraordinară. Oamenii lucrează pentru mai nimic și fac o treabă extraordinară. Și este inacceptabil ce s-a întâmplat la uh, condus și foarte rău am face dacă am lăsat lucrurile așa cum sunt și nu am uh, trage la răspundere responsabilii. Și mi se pare că ar trebui să punem asta pe ordinea de zi și a următorului plen al Parlamentului European. În orice caz, îi mulțumesc colegului uh, Guerrero. Închei uh, aici. Trebuie să fim cât se poate de vigilenți. Încă un punct. Finanțarea. De ani de zile suntem aici, la Parlamentul European, și spunem că nu sunt destule fonduri. Uh, comisia se uită în toate sertarele, mai ia fonduri de anul viitor deja. Chiar azi dimineață uh, mi se spunea, vizăm o 4 miliarde finanțare, noi venim cu 1%, 40 de milioane, practic, este destul de aberant, pentru că ne pierdem credibilitatea, facem anunțuri și, de fapt, uh, nimic nu se pune în practică. Întotdeauna putem spune că mai rămân niște fonduri. Îmi amintesc de femeia care um, pregătise o masă pentru cinci uh, persoane, până la urmă au venit zece și a rămas ceva la sfârșit, pentru că nimeni n-a încercat să, n-a vrut să fie nepoliticos și să mănânce prea mult. Întotdeauna mai rămâne ceva la sfârșit, dar în realitate fondurile nu sunt suficiente. Și dacă Uniunea Europeană ar fi la 0,7% din PNB um, de finanțare pentru ajutorul umanitar, am avea cu ce să finanțăm strategii uh, de vecinătate, fondurile pentru Africa de Nord uh, și așa mai departe. Mulțumesc! Thank you, Charles. Um... Mulțumim, Charles. Domnul Stier și apoi domnul Coluglu. Domnul Stier întâi. Mulțumesc, doamnă președinte, îi mulțumesc și lui Enrique pentru proiectul de documente care ni l-a prezentat. L-am citit în traducerea croată și deci voi, urm- voi continua în această limbă. Mi se da je ovaj izuzet. Am senzația că acest document este foarte important din punct de vedere al momentului politic și al uh, punctului pe care îl vom discuta în următorul plen. Cei care au participat la misiunea uh, Parlamentului European la New York uh, unde s-a adoptat noul cadru de dezvoltare al ONU, au putut vedea uh, cum Uniunea Europeană aproape a fost atacată pentru modul în care a tratat criza, uh, umanita- uh, criza refugiaților. Cred că modul în care vede Enrique tranziția înspre o repoziționare a Uniunii Europene capabilă să se ocupe de acest uh, subiect și capabilă să fie un lider în acest domeniu, mi se pare foarte bună. Așa trebuie să vedem și summitul uh, de la Istanbul. Ce încerc să spun este că vorbim despre credibilitatea Uniunii Europene. Acest raport mi se pare că pune punctul pe ei. Așa ar trebui să acționăm ca Uniunea Europeană. Bineînțeles că trebuie să fim cât mai exacti și asta este important se menționează acest lucru în al treilea aliniat, în care se vorbește despre un plan pe 5 ani pentru a urmări și mai departe angajamentele. Nu este ceva general, este vorba de propuneri um, cât se poate de concrete. Bineînțeles, Uh, când vedem și formatul uh, summitului de la Istanbul și asta înseamnă că vom avea de-a face și cu noi provocări. Însă mai trebuie menționat un lucru care și apare în acest proiect de aviz. În al 11-lea aliniat se face o recomandare uh, către Comisia Europeană pentru a crește bugetul pentru educație de la 2 la 4%. Am discutat asta ieri, dar având în vedere faptul că discutăm uh, documentul astăzi, doream să subliniez din nou acest subiect și doresc să-i mulțumesc încă o dată lui Enrique pentru că a inclus acest lucru în propunerea sa. Mulțumesc, spune doamna președinte. Beatriz Besera. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, pentru că mai avem uh, și întrebarea ta către comisie, Enrique. Da, nu, întâi dumneavoastră, domnule Coluglu. Culoglu. Întâi dumneavoastră și după aceea Beatrice. και εύστοχο σχέδιο από το... Mulțumesc. Mi se pare un um, bun proiect de document. Nu voi uh, repeta tot ceea ce s-a spus deja. Avem de-a face cu deplasări ale unor populații. Este uh, uh, mișcarea cea mai uh, mare de la al doilea război mondial în uh, zona, în țara din care vin eu, în Grecia, vedem asta în fiecare zi. Și lucrurile devin destul de dramatice. Mă tem că evenimentele viitoare în Turcia și în urma atentatelor uh, teroriste ce tocmai au avut loc, nu vor face decât să ducă la destabilizarea Turciei și a întregii regiuni a, și a Siriei. Turcia nu va mai putea funcționa ca loc în care să rămână refugiații. Așa cum uh, spusese doamna Merkel și uh, cum spusese și domnul Hollande. Deci, poate că ar trebui să ne pregătim pentru valuri și mai numeroase de refugiați uh, față de ceea ce am avut până acum. În multe țări, cum este țara mea, suntem depășiți. Și cred că ar trebui să începem să vorbim de cauzele acestor catastrofe. În acest sens voi depune un amendament. încă un punct. Vorbim despre cauze și de ce a dus la aceste mari valuri uh, de refugiați, uh, situația din Irak, din Siria, din Afganistan. Trebuie să nu uităm și bombardarea spitalului din Kunduz și de victimele de la Médecins Sans Frontières, de la Medici Fără Frontiere. Sunt așadar pentru propunerea din partea colegului Görens și anume să începem să discutăm, să anchetăm condițiile în care a avut loc uh, această crimă. Cei care bombardau, care au bombardat, știau foarte bine că era vorba de un spital. Și în decurs de o oră, acest uh, spital a fost bombardat de mai multe ori. Încă un punct este important, agravarea schimbărilor climatice și apariția refugiaților um, climatici. Și aici um, cred că voi depune un amendament. Încă un punct acum, protejarea refugiaților și protejarea celor care sunt pe cale să devină refugiați. De exemplu, anumite religii uh, interzic uh, avortul și cred că în anumite uh, spații în care au fost uh, primiți uh, refugiații, cred că ar trebui să acționăm conform spiritului laic a uh, Declarației Drepturilor Omului. Vă mulțumesc pentru atenție. Um, thank you very much. So now Urmează Beatrice Becerra. Dragi colegi, vă atrag atenția asupra faptului că la 5 și jumătate avem întâlnirea comună cu Envy, deci Trebuie să ajungem în cealaltă clădire. Beatrice, dacă poți să fii succintă. Foarte succintă, mulțumesc, doamne președinte. Doream doar să fac o trimitere la cele spuse domnul Guerrero, dincolo de mulțumi pentru efortul dumnealui. A, doresc să-l asigur că voi uh, lua în considerare avizul dumnealui la Comisia pentru Drepturile Omului și aș dori să fac o trimitere de asemenea la avizul doamnei Elena Valenciano și să-i comunic domnului Guerrero că dorim să îmbunătățim această dimensiune a drepturilor omului în raportul dumnealui, dimensiune cu atât mai importantă având în vedere obiectivul și anume ajutorul uh, umanitar. Dați-mi voi să scot în evidență câteva din aspectele care se vor regăsi în amendamentele pe care le vom înainta. Există câteva aspecte care cred că vor fi luate, sper că vor fi luate în calcul, de pildă accesul la apă și la servicii de sănătate ca drepturi uh, fundamentale strâns legate de dreptul la viață, care trebuie să fie luat în calcul de asistență umanitară, în al doilea rând, recunoașterea dreptului la accesul unor servicii ample de sănătate sexuală și reproductivă pentru femei uh, și fete care rămân însăcinate în urma violurilor din zonele de conflict. Mai există alte puncte care vin din partea Comisiei DROA, care, după cum vă spuneam, cred că vor îmbogăți acest raport și care vor întări acea legătură esențială pe care trebuie să o luăm în calcul în vederea pregătirii acestui summit. Mulțumesc! Heidi. Mulțumesc, urmează Heidi. Mulțumesc foarte mult! Îmi cer scuze că nu am asistat la dezbaterea de la început. Am câteva observații din partea grupului meu. În primul rând, salutăm raportul colegului Guerrero și amendamentele pe care dumnealui le-a propus pot fi sprijinite. Există câteva puncte pe care le considerăm ca fiind excelente, în primul rând, atenția acordată, asupra, atenția acordată grupurilor vulnerabile. Excelent pentru că adesea um, copii, persoane cu handicap, femei um, își văd nevoile nerespectate. În al doilea rând, trebuie să menținem apărtarea bazată pe drepturile omului și nevoia de a proteja drepturile oamenilor. În al doilea rând, Uniunea Europeană trebuie să își asume răspunderea uh, și să dea un mesaj cât se poate de clar la uh, summitul uh, pentru asistență umanitară. Suntem de acord cu criteriile pentru transparență. Știți că în multe țări există probleme grave, de pildă în Ucraina, și problema legată de finanțare despre care am discutat și ieri. Încă o dată trebuie să abordăm cauzele fundamentale ale conflictelor și nevoia de, care se află de fapt la baza nevoii de asistență umanitară. Am dorit să scoatem mai mult în evidență o abordare bazată pe geni, să vorbim mai mult despre schimbările climatice și uh, să reatragem atenția asupra crizelor uitate, care nu mai sunt în atenția opiniei publice. De asemenea, să punem accentul pe persoanele strămutate în țările gazdă. Rolul ONG-urilor la summitul umanitar internațional, de asemenea, este un punct de care am dorit să ne ocupăm, dar am să mă opresc aici pentru că nu mai avem timp. Încă o dată mulțumim raportorului și uh, Uh, cred că vom ajunge la un compromis uh, de bună calitate la sfârșitul acestui proces. Mulțumesc. Două observații din partea mea, Enrique. Ieri, când am discutat despre educația pentru copii în uh, situații de urgență și cred că am putea adăuga aici crizele prelungite, cred că acel 4% nu e suficient reprezentanții comisiei spuneau cel puțin 4%. Mă întreb dacă ar trebui să, folo- să folosești și tu formularea cel puțin 4% în, uh, în text și, în al doilea rând, mai mulți oameni au amintit atacul asupra spitalului Doctorilor Fără Frontiere și mă întreb dacă ar trebui să venim cu un mesaj ceva mai puternic referitor la siguranța asistenților umanitari, pentru că ieri uh, Comisia, ONG-urile spuneau că uh, e tot mai greu să găsim oameni care să meargă și să lucreze pe teren. Trebuie să aflăm ce s-a întâmplat. Ne-am confruntat cu o situație asemănătoare de pildă în Gaza înainte, unde uh, au fost uh, bombardate uh, locuri sigure cunoscute, spitaluri. Cred că trebuie să facem ceva pentru că dacă nu, nu va mai lucra nimeni uh, Uh, în, um, pe teren. Doamna Eco, dacă mai doriți să adăugați ceva, foarte succint, vă rog. Mulțumesc. Comisia ar dori să mulțumesc domnului Guerrero Salom pentru raportul său. și pentru a aborda provocările pe care domnul Guerrero l-a descris în introducerea dumnealui. Comisia a propus un parteneriat pentru acțiune umanitară. Aș dori să-i ofer uh, asigurări domnului Guerrero că Comisia va continua să rămână în avangarda acestor inițiative până la summitul de la Istanbul Chiar astăzi, Comisia Europeană a făcut o declarație în numele statelor membre. Comisia și statele membre vor lua parte la consultarea care va începe mâine. Comisia sprijină ideile care se regăsesc în raportul domnului Guerrero. Am spus în comunicarea noastră că summitul reprezintă într-adevăr ocazia excelentă pentru a reafirma principiile fundamentale ale asistenței umanitare. După cum spunea și domnul Guerrero Salom, nevoile sunt tot mai numeroase, bugetul nu ține pasul, iată de ce trebuie uh, să ținem cont de acest lucru. După cum spunea și domnul Guerrero, doamna vicepreședinte Georgieva, să um, prezidează acest um, grup de discuție referitoare la pregătirea pentru summitul umanitar. Trebuie să ținem cont în același timp uh, de problema finanțării și să acordăm mai multă atenție um, felului în care se, folosesc, uh, se folosește această finanțare um, și felul în care funcționează sistemul actual de asistență umanitară. Cam atât din partea mea deocamdată. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Enrique. Da, am să fiu cât se poate de succint. Am luat notă și vă mulțumesc pentru intervenții, le mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuții. Cred că toată lumea e de acord că trebuie să oferim mai multă protecție actorilor umanitari în ceea ce privește coordonarea, având în vedere că e vorba de un summit eh, care nu are un caracter interguvernamental. Mulți au vorbit de accentul asupra drepturilor omului, schimbările climatice, perspectiva de gen, reatragerea atenției asupra crizelor uitate, protejarea actorilor umanitari, câteva comentarii. Cred că este important ca încă de la început să conștientizăm faptul că dacă summitul este organizat la Istanbul, nu ar trebui să ne schimbe foarte mult opinia în ceea ce privește Turcia. Este un summit al ONU care este organizat la Istanbul, așa cum s-ar putea organiza la Madrid. Iată de ce toate aspectele care vizează Turcia, situația din Turcia și așa mai departe, trebuie lăsate deoparte, cât se poate deoparte, eh, de acest raport. În al doilea rând, criza umanitară cu care ne confruntăm în Uniunea Europeană ne afectează, bineînțeles, poziția la acest summit. Dacă reușim să răspundem ehm, mai bine acestei crize, vom avea o poziție mai solidă, iar dacă nu, nu vom mai fi un exemplu, ci chiar din potrivă. Nu putem însă să mergem la Istanbul și să atragem atenția asupra crizei umanitare cu care ne confruntăm noi, pentru că, la nivel global, criza pe care, prin care noi trecem acum este un lucru, uh, o realitate comună în America Latină, de pildă, și multe alte colțuri ale globului. Trebuie să trecem peste acest eurocentrism, un lucru care de multe ori este slăbiciunea noastră, să nu încercăm să le vorbim uh, celorlalți uh, despre problemele noastre, când de multe ori problemele cu care se confruntă ei sunt mult mai grave decât problemele noastre. Trebuie, așadar, să încercăm să nu cădem în ghearele eurocentrismului. Mulțumesc foarte mult. Este un raport foarte bun. Domnul Guerrero, de altfel, Cunduz, s-a discutat despre Cunduz la uh, ultima sesiune plenară de la Strasburg și cu siguranță vom continua să discutăm despre acest subiect și sunt de acord, cred că trebuie să continuăm uh, Uh, să discutăm despre acesta, pentru că, din păcate, e o situație care se va repeta și în viitor. Dar este foarte important că ne-am exprimat dezacordul și rezistența noastră. Iar acest lucru va fi un punct favorabil și care va putea în viitor, uh, poate chiar uh, frâna posibile conflicte. Doamna Macaven, Termenul pentru depunerea amendamentelor este luni la ora 5. Puteți lua legătura cu Enrique, puteți discuta despre amendamente. Dacă sunteți de acord, mulțumesc. Următorul punct uh, va fi amânat pentru că e întrebarea domnului Guerrero și e de acord să o amâne pe următoarea întâlnire. Punctul 16, diverse. Există cineva care dorește să intervină la diverse? Se pare că nu, vă mulțumesc. Punctul 17 următoarea întâlnire. Următoarea întâlnire va avea loc pe data de 9 noiembrie, după amiază și uh, data de 10 toată ziua. Joi dimineața la ora 9, o întâlnire extraordinară cu AFET și e, Comisia Droa referitoare la votul pentru premiul Sakharov 2015 și pe 19 octombrie de astăzi, într-o săptămână, întâlnire specială cu domnul comisar Mimița referitoare la acolo postcotonu, Dânsul va prezenta Cartea Verde a Comisiei postcotonu. Dragi colegi, acum avem o întâlnire comună cu Comisia Envi și Agri, o oră pentru a marca Ziua Mondială a uh, hranei. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, și cei care vin la întâlnire este în sala 3C50. Mulțumesc!